Ok. Uh, dear colleagues, good morning. Dragi colegi, bună dimineața. O să începem cu primul punct uh, de pe ordinea de zi. vorba de rapoartele Comisiei cu privire la progresele din România, MCV, și, uh, de asemenea, mecanismul de cooperare și verificare pentru Bulgaria, după aceea, imediat după ce discutăm România. Mecanismul de cooperare și verificare a fost uh, stabilit la aderarea României și Bulgariei la Uniunea Europene Europeană în 2007 pentru a aborda um, lacunele în sistemul judiciar și al reformei judiciare și combaterea corupției. De atunci, uh, reportele MCV au cerut să se, uh, să se concentreze și au încercat să se concentreze asupra eforturilor făcute de către autoritățile române și bulgare prin recomandări specifice în 2017, um, rapoartele au fost publicate de către Comisie în ianuarie și l-am invitat pe domnul William Slees de la Secretariatul General al Comisiei Europene pentru ca să ni le prezinte și pentru ca să avem un schimb de opinii cu deputații din Parlamentul European și acum îi dau cuvântul domnului Slees. Thank you very much and thanks again to uh, you, Chairman, and to the Mulțumesc uh, foarte mult pentru că oferiți Comisiei această ocazie de a vă prezenta cele două rapoarte adoptate în luna ianuarie. Anul acesta am uh, optat pentru o abordare diferită față de trecut, uh, pentru că am vrut să analizăm cei 10 ani din istoria MCV-ului. Vrem să permitem Comisiei să evalueze curentele și tendințele pe termen lung. Acest lucru a însemnat că în raportul în sine am avut o abordare oarecum diferită, raportul având o structură diferită față de structura din trecut. Am analizat uh, chestiunile uh, din deciziile MCV trecute și am văzut uh, până unde au ajuns statele membre. Am constatat că rezultatele sunt pozitive și că ele ar trebui să încurajeze statele membre să se apropie de sfârșitul MCV-ului. Am pregătit și câteva recomandări pentru atingerea acestui obiectiv. În trecut i s-a cerut Comisiei să fie mai clară în ceea ce privește obiectivele și sfera de aplicare a MCV și a măsurilor ce trebuie luate și că structura raportului ar trebui să clarifice MCV. Recomandările făcute în acest sens sunt uh, complete și finale și, așa cum s-a descris și în raport, uh, sunt câteva elemente care um, ar putea chiar să inverseze evoluția. Am analizat um, obiectivele de referință pe rând și am, am uh, evaluat uh, statutul lucrărilor. Când uh, se îndeplinesc toate recomandările, Comisia va pune capăt mecanismului de control și verificare. Acest lucru este, trebuie să ne asigurăm că putem uh, închide mecanismul de control și verificare în mandatul actual al Comisiei, însă pentru atingerea acestui obiectiv este nevoie de angajament și cooperare. Multe dintre recomandările noastre se bazează pe ideea că dacă sunt uh, implementate mecanismele adecvate pentru a permite statelor membre uh, să dovedească că um, sunt responsabile, atunci um, acest uh, lucru permite încheierea acestui program. Comisia a decis de asemenea să sublinieze în cele două rapoarte că nu consideră că este necesar ca MCV să fie asociat deciziilor luate în alte domenii. Vom începe analiza rapoartelor pe rând, începând cu Bulgaria. Care sunt concluziile analizei celor 10 ani? Obiectivele de referință pentru Bulgaria se referă la reforma în sistemul judiciar. S-a înființat un cadru constituțional stabil, s-au făcut, stabil, s-au făcut progrese în cadrul judiciar, și uh, în ceea ce vește eficiența și uh, răspunderea profesională a sectorului judecătoresc. Consiliul Judiciar uh, Suprem are acum două camere diferite pentru judecători și procurori, are reguli mai transparente și fiecare magistrat are un singur vot pentru cota judiciară în alegeri. Alegerile din această vară vor reprezenta un test cheie pentru uh, a dovedi dacă noul Consiliu Judiciar Suprem poate inspira încrederea publicului. Inspectoratul, pe lângă Consiliul Judiciar Suprem, a primit cel mai multă putere Alte uh, provocări care rămân încă reprezintă reforma și aplicarea codului penal în ceea ce privește corupția la nivel înalt și crima organizată și uh, funcționarea biroului uh, procurorului general. Inițiative din 2015 au dus la o analiză independentă a procuraturii bulgare urmează urmărirea acestor revoluții. În ceea ce privește anchetele penale și uh, pedepsirea infracțiunilor serioase reprezintă în continuare provocări pentru Bulgaria, care afectează obiectivele de referință referitoare la corupție și la crimă organizată. În ultimii 10 ani, situația s-a schimbat uh, și acum situația din Bulgaria în ceea și crimă organizată seamănă mai mult cu situația din, din alte state membre. Există în continuare lacune importante în domenii precum codul de procedură penală. Cele mai multe provocări rămân în continuare în lupta împotriva corupției. În ciuda eforturilor instituționale importante după aderare, și în ciuda adoptării unei uh, strategii anticorupție în 2015, lucrurile încă nu s-au rezolvat. Strategia se află încă la început și uh, planurile prezentate Parlamentului în 2015 au făcut progrese lente. Bulgaria trebuie să arate în continuare, în mod consecvent, că um, are cazuri um, de corupție la nivel înalt care primesc sentințe adecvate. Strategia anticorupție din 2015 include și crearea unei uh, autorități uh, anticorupție eficiente uh, și are în vedere și abordarea problemei corupției la nivel mai puțin înalt progresul în Bulgaria nu a fost atât de rapid cum ne-am așteptat și trebuie să se rezolve în continuare provocări importante. Totuși, recomandările pe care le facem noi în raport sunt, se pot atinge în viitorul um, apropiat și în calendarul pregătit. În ceea ce privește România, abordarea pe 10 ani a permis Comisiei să identifice progrese semnificative în mai multe domenii. În ceea ce privește sistemul judiciar, uh, s-au uh, făcut uh, progrese instituționale importante, puternice, iar profesionalizarea uh, sistemului judecătoresc a fost um, ajutat de resurse crescute. Uh, Consiliul Superior al uh, Magistraturii a dovedit că este un administrator adecvat al acestui sistem și a arătat că este dispus să implementeze independența sistemului judecătoresc. A existat și o reacție la aceste progrese pentru că au fost mai multe atacuri împotriva magistraților din partea presei și din partea politicienilor. S-au făcut uh, reforme juridice importante, codurile civile și uh, penale au fost modernizate și uh, în alta curte de casație și justiție a acționat foarte eficient. De aceea recomandările se referă la puține chestiuni care se referă la uh, lacunele care au rămas în ceea ce privește, de exemplu, cooperarea interinstituțională și sustenabilitatea. Noul uh, Consiliu Superior al uh, Magistraturii, care și-a început mandatul la începutul acestui an, va avea o sacină importantă în stabilirea și um, monitorizarea implementării unei uh, strategii clare de reformă. În ceea ce privește integritatea, Agenția Națională de Integritate a fost consecventă în atingerea obiecta rezultatelor semnificative din 2013, eh, chiar în chestiuni delicate, precum achiziții publice și alegerile. Rămâne un semn de întrebare că planează asupra cadrului legal al integrității, care, în domeniul în care nu s-a putut încă implementa un cadru legal clar, consolidat pentru asigurarea sustenabilității, durabilității rămân în continuare probleme pentru că concluziile agenției, chiar atunci când sunt confirmate de o sentință judecătorească, nu sunt încă implementate. Eforturile în domeniul uh, corupției la nivel înalt, uh, România a făcut progrese remarcabile. atât uh, la nivelul procuraturii, cât și la nivelul tribunalelor cu, odată cu înființarea noii agenții pentru uh, administrarea activelor indisponibilizate, se vor face progrese și mai mari. Există o legătură clară între eficiența agențiilor anticorupție și uh, criticile la nivelul presei și la nivelul politicienilor împotriva uh, magistraților. Noi uh, am recomandat să se ia măsuri în continuare pentru uh, combaterea corupției, care rămâne o problemă. Și uh, urmărirea corupției la nivel mai mic a devenit o prioritate pentru procuratură, iar Strategia Națională Anticorupție stabilește un uh, cadru important pentru acțiune, însă trebuie să se facă mai multe pentru prevenirea și uh, luarea unei uh, abordări proactive în ceea ce privește um, încetarea creării de ocazii pentru corupție. Aceasta reprezintă cheia succesului. În concluzie, cele două rapoarte sunt pozitive dacă se întrunesc recomandările, ele vor fi uh, suficiente pentru a se pune capăt mecanismului de control și verificare. Comisia a regretat ce s-a întâmplat în România în luna ianuarie. Nu vrea să se facă regrese. Comisia speră că abordarea guvernelor din cele două state membre vor permite de acum tuturor instituțiilor cheie să colaboreze pentru a implementa recomandările și pentru a pune capăt mecanismului de control și verificare. Când anume se va întâmpla acest lucru va depinde de susținerea totală a tuturor actorilor implicați, guvern, parlament și magistratură, desigur, precum și pe cooperarea cu Comisia și cu alți parteneri. Sperăm că acest mesaj încurajator va stimula accelerarea reformelor pentru ca noi să putem uh, uh, lucra împreună pentru a pune capăt acestui mecanism. Mulțumesc foarte mult! Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult, iar acum o să dau cuvântul deputaților și vreau să știu cine dorește să ia cuvântul. Avem uh, pe doamna Macovei, doamna Stevens, doamna Grapini, domnul Șogor și încă câțiva care văd că ridic mâna acum. Foarte bine, îi trecem pe listă. Haideți să începem atunci în ordinea grupurilor și dau uh, cuvântul mai întâi doamnei Maria Gabriel, vă rog. Ah. Yes? Yeah. Miss Gabriel, you have the floor. That's fine. <laughs> Doamna Gabriel, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, uh, o să vorbesc în bulgară. Aș vrea să mulțumesc foarte mult domnului Slist de la Comisie pentru prezentarea acestor rapoarte despre progresul Bulgariei în conformitate cu mecanismele MCV. La 10 ani după ce România și Bulgaria au aderat la Uniunea Europeană, putem să sărbătorim și 10 ani de când avem MCV-ul. Încă de la început aș vrea să vă spun că acest mecanism a fost foarte util pentru reformele pe care le-am făcut în Bulgaria. Acest mecanism a ajutat guvernele din Bulgaria să continue cu reforma în domeniul justiției și să se lupte împotriva corupției. În ultimii ani, foarte multe întrebări au fost uh, puse în legătură cu acest mecanism, pentru că nu există criterii clare, de exemplu, care pot duce la abandonarea acestui mecanism. E foarte important, totuși, să avem uh, un cadru mai clar pentru folosirea MCV-ului și pentru termenele mai ales până la care se poate folosi uh, acest mecanism, în sensul că trebuie să știm când obiectivele de referință sunt îndeplinite. În ultimul raport de anul acesta s-au definit mai mulți pași mai clar decât înainte. Pe baza progreselor făcute până acum, pentru prima dată avem recomandări specifice foarte concrete care au fost formulate în raport. Și întrebarea pe care vreau să vă pun este dacă aceste recomandări, uh, când vor fi implementate, veți opri MCV-ul. Uh, în ultimul raport, Există foarte multe recomandări, de exemplu, pentru mai multă transparență și pentru o um, raportare mai intensivă. Am vrea să avem mai multe detalii despre felul în care doriți să se întâmple acest lucru pentru ca să știm ce e de făcut. Vreau să știm dacă trebuie să urmărim procedura pe care o urmăream până acum, care trebuie să se verifice existența statului de drept și a principiilor statului de drept, care a fost principiul cel mai important, dar și dialogul cu Comisia, sau dacă doriți să schimbăm ceva în această procedură aplicată până acum. Și când vorbesc despre statul de drept, aș vrea să menționez de asemenea și că în octombrie anul trecut, Parlamentul European a adoptat o propunere pentru un mecanism obligatoriu european în legătură cu statul de drept, care ar trebui să se aplice tuturor statelor membre ceea ce poate să ne ajute să evaluăm foarte clar și sistematic toate progresele făcute de statele membre. În acest sens, un mecanism separat pentru Bulgaria și România nu prea mai are sens și ar trebui să fie abandonat. Vreau să știu dacă dumneavoastră de la Comisie lucrați pentru accelerarea acestui proces și pentru ca aceste recomandări să fie îndeplinite cât mai repede. Există mulți factori pe care trebuie să-i considerăm și unii din aceștia nu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 în competența a doar două state membre, adică nu țin numai de noi doi, de România și de Bulgaria. Numai printr-un efort comun putem să ne asigurăm, desigur, că avem un stat de drept și o transparență, dar, sigur, unele lucruri se țin și de politica internă. Anumite mecanisme care țin de unele state membre trebuie însă revizuite. Eu zic că avem nevoie de un mecanism comun european pentru verificarea democrației și a statului de drept, care să se aplice tuturor statelor membre și pentru protejarea drepturilor omului, pentru că numai așa cred eu că vom putea atinge ceea ce a spus Jean-Claude Juncker să abandonăm numai mecanismul MCV. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Grafini. Mulțumesc foarte mult uh, și eu o să vorbesc în limba română. Uh, vă mulțumesc că ați uh, pus în dezbatere și mulțumesc Comisiei pentru prezentarea făcută. Eu o să mă refer, evident, ca și colega mea, la amândouă statele. Zece ani de analiză. În principiu, sunt cuprinse în raportul de analiză pentru România Uh, evoluția și mă bucur că au fost sesizate uh, și uh, progresele și sustenabilitatea progreselor. Sunt de acord cu ce spunea colega noastră de la PPE. Nu cred că este depășit, este perimat un mecanism doar pentru două țări ar trebui să facem o, o, un sistem de supraveghere am mai spus o și anul trecut la dezbatere pentru toate cele douăzeci și șapte dacă am rămas douăzeci și șapte de state pentru că până la urmă corupția uh, criminalitatea economică este transfrontalieră și ar fi bine un mecanism modern care să fotografieze și să existe proceduri foarte clare uh, pentru toate cele douăzeci și șapte aș vrea însă să spun înainte de a, de a solicita și eu un răspuns uh, comisiei să spun că în raport raport, uh, uh, scrieți în raportul pentru România că uh, este criticat sistemul judiciar. Vreau să, să vă spun de la fața locului că se critică anumite atitudini punctuale a unor persoane, a unor procurori, a unor magistrați, dar nu, populația nu critică, ci dorește un sistem judiciar foarte clar, ca dovadă că avem Agenție Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, avem ANI, avem o strategie națională anticorupție din august două mii șaisprezece deci populația nu critică sistemul judiciar ci sunt aceste derapaje când în anumite situații uh, există să zicem arestări înainte de a fi uh, probe. Uh, ce vreau să, să, să spun însă e că aș dori și eu să cunosc și să pot să informez uh, uh, la mine în țară care este perspectiva din punct de vedere al Comisiei uh, uh după 10 ani, când uh, se Uh, preconizează uh, renunțarea la acest sistem pentru două state și uh, dacă deja gândesc să au un studiu pentru un sistem modern de supraveghere. Toți suntem de acord că este foarte important ca în toată piața internă a Uniunii Europene să existe un sistem judiciar, dacă vreți, uniform. Eu am pledat și pentru răspunderea magistraților să fie sub aceeași procedură în toate cele 27 de state. Mi-ar, mi-ar plăcea să am un răspuns cât se poate de concret acordat și mulțumesc mult! Thank you very much. Uh... Mulțumesc. Acum, doamna Macovei. Mulțumesc. Uh, în primul rând vreau să mulțumesc Comisiei pentru decizia pe care a luat-o în decembrie 2016 de a impune împreună cu uh, cele două țări, România și Bulgaria, care au intrat la 1 ianuarie 2017, de a adopta uh, mecanismul de cooperare și verificare. Într-adevăr, acesta a fost de mare folos pentru continuarea reformelor și continuarea luptei anticorupție. Evident că în uh, doi ani de zile, 2005 și 2006, uh, cel puțin despre România vorbesc, nu se putea duce până la capăt Uh, această activitate și lupta împotriva corupției. Uh, dacă ne uităm la uh, rapoartele MCV din ultimii zece ani, vedem același lucru, că instituțiile și-au făcut treaba, sunt lăudate, avem dosare, avem condamnări definitive inclusiv de politicieni din toate partidele politice, la guvernare sau în opoziție, de moguli, de magistrați, de primari, de uh, înalți oficiali, uh, ceea ce face lumea să fie foarte uh, mulțumită, pentru că în sfârșit legea a devenit egală pentru toți, iar pe de altă parte, la fel în toate rapoartele, vedem că Comisia a subliniat lipsa voinței politice a majorității uh, politice din România de a se lupta cu corupția. Și asta se numără prin numărul, se calculează prin numărul de uh, Uh, cazuri în care imunitățile, cele de imunitate sunt respinse sau prin încercările de schimbare a legii în favoarea politicienilor. Acum, uh, fără MCV, eu voi spune părerea mea, mai spusă de mai multe ori în acest Parlament, fără MCV, Direcția Națională Anticorupție uh, nu ar fi existat sau ar fi fost o instituție ineficientă care nu s-ar fi atins de politicieni. MCV prevede, reamintesc, ca una dintre, condi- una dintre condiționalități ca DNA să continue activitatea profesionistă pe care o face și să nu uh, fie atins cadrul instituțional și legal al uh, acestei instituții, DNA, ca atare să nu se schimbe legea de organizare și funcționare și nici uh, procedura de numire și revocare a procurorului șef. Acum despre cât trebuie să continue MCV. MCV trebuie să continue până când se îndeplinesc obiectivele care sunt în MCV. Uh, dacă facem, și eu sunt total de acord și m-am luptat să avem un, uh, împreună cu alți colegi, luptat, ne-am luptat în mandatul trecut să avem un mecanism de raportare anticorupție la nivelul tuturor statelor membre. Foarte bine să facem un mecanism pentru toate statele membre dar asta nu înseamnă că trebuie să dispară mcv până când nu își îndeplinește obiectivele. cu cât mai multe mecanisme cu atât mai multă presiune pe acei politicieni care uh, vor să oprească lupta anticorupție pentru că desigur politicienii nu vor să fie anchetați invocă abuzuri. eu din două mii cinci aud că politicieni, toate cazurile cu politicieni sunt, uh, sunt de fapt abuzuri și sunt uh, dosare politice după care vedem condamnări la ani grei de închisoare de către Uh, judecători independenți. Uh, în timp, chiar uh, MCV-ul s-a extins de către Comisie și la achizițiile publice, deci corupția și în achizițiile publice. Prin urmare, pentru români și pentru țara mea e foarte important să rezolvăm pentru noi aceste probleme, să ducem până la capăt anticorupția, pentru că nu este încă irreversibilă, reformă în justiție, să eliminăm corupția din achizițiile publice și așa mai departe. Să facem, un, uh, să facem o democrație puternică. Cu corupție nu se poate face un stat modern, nu există, competent, nu există uh, piață și concurență pe piață, uh, nu există încredere în instituțiile statului. Prin urmare, încă o dată mulțumesc Comisiei și eu cred că mai multe mecanisme, cu atât mai bine Uh, pentru că vor crea mai multă presiune asupra politicienilor care nu vor uh, lupta anticorupție. Mulțumesc! Thank you very much. The next... Mulțumesc. Următorul vorbitor, doamna Huizmerova. Благодаря, господин председател. В комисията Либе обсъждаме поредни... Mulțumesc, domnule președinte. Iată că dezbatem din nou în comisia noastră unul din uh, <clears throat> multele rapoarte MCV pentru România și Bulgaria. Ce e diferit de această dată? Raportul ne dă un punct de vedere și o cale de urmat pe viitor. Am discutat aici de multe ori despre faptul că există niște nepotriviri, niște direcții diferite și niște incoerențe în raport. Uh, Însă, de această dată, raportul spune că, urmând recomandările din raport, se pot atinge progrese astfel încât să fie atinse aceste benchmark-uri. Să nu uităm însă că există aranjamente diferite în ceea ce privește statul de drept și MCV-ul nu funcționează tocmai cum ar trebui. Deși într-un alt context Comisia a recunoscut că Bulgaria și România își fac treaba cum trebuie în ceea ce privește domeniul justiției, MCV-ul rămâne implementat pentru aceste două țări, dar nu și pentru altele. Și noi vom continua să insistăm că aceste fapte sunt folosite împotriva țărilor noastre când vine vorba de accesul la zona Schengen. Și eu cred că nu ar trebui făcute legături directe între concluziile raportului MCV și alte domenii politice, inclusiv domeniul Schengen. Dar știți și dumneavoastră foarte bine că raportul este folosit pentru a ne ține afară din Schengen, deși am îndeplinit toate celelalte criterii. Și de aceea eu una sper că se va găsi un mecanism înlocuitor care să se aplice tuturor și care să aducă modificări, iar acele modificări să fie pe termen lung și să se aplice și insist pentru toate statele membre, nu doar pentru unele. Mulțumesc. Domnul Șodor. Thank you. Mulțumesc. România a făcut progrese în domeniul judiciar și sper că acest proces nu se va opri pe viitor, însă iată că după 10 ani de la aderare România e tot la, pe ultimul loc, reformele nu sunt aplicate corespunzător în justiție și Comisia a ignorat îngrijorări despre standarde în justiție, proceduri și încălcare de principii generale. Un exemplu tipic îl reprezintă investigația DNA în crearea de către Biserica Catolică în 2015 a unei școli în limba minorității maghiare. 400 de copii învață acolo în acest moment. În niciun alt stat european crearea unei școli nu ar fi urma, cercetată de procuror anticorupție. E drept că MCV a dus la îmbunătățire ale sistemului justiției în România, dar există lipsuri majore în continuare în acest sistem, inclusiv unele care nici nu au fost încă tratate în MCV. Minoritățile naționale au uh, văzut deja că și progresul atins poate fi uh, Um, pierdut, nu-și pot, uh, sunt împiedicate să-și folosească limba maternă, iar uh, proprietățile bisericilor care au fost restituite sunt acum renaționalizate prin decizii ale instanțelor. De aceea consider că decât să vorbim despre data la care să fie eliminat MCV, ar trebui să ne uităm mai at- cu atenție la cum funcționează sistemul justiție și legea în România. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Șogor, doamna Zipel. Mulțumesc, mulțumesc Comisiei pentru raport. Cred că ar trebui să ne aducem uh, aminte de momentul în care România și Bulgaria au devenit membre UE, spre deosebire de alte noi state membre. În România și Bulgaria am găsit două situații diferite, ambele comparate cu alte state sărace și am găsit corupție în toate domeniile societății. Din păcate, asta reprezentând o normă, un element obișnuit în aceste țări. Deci a trebuit schimbat ceva în cele două țări, dar și în Uniunea Europeană și de aceea a fost creat acest mecanism. Și iată, după 10 ani, ceea ce nu reprezintă o perioadă prea lungă în istorie, s-au înregistrat multe progrese. Însă există în continuare provocări. E important să evităm duble standarde. Comisia are dreptate când spune că unele progrese sunt prea lente, însă, sincer să fim, vedem că în domeniul corupției, a fraudei, abuzului, se întâmplă lucruri și în alte state membre și implementarea e lentă, deci nu ar trebui să vorbim de alte standarde. Chiar dacă existau motive să avem aceste mecanisme pentru aceste două țări, situația din alte state membre s-a mai modificat între timp și aș dori să-mi spună unii dintre colegi care tot vorbesc de România, că din păcate trebuie să vorbim la fel și despre Ungaria. Există corupție, există uh, abuz și um, fraudă în bani publici. Deci se întâmplă la fel ca și în alte țări și în uh, așa numite țări din, din vest. Mă bucur că avem deci acest uh, mecanism, că au fost înregistrate progrese și ar trebui să continuăm să susținem România și Bulgaria să-și continue această luptă în combaterea corupției. Eu nu cred că voința a scăzut sau ar fi dispărut, cred că susținerea e importantă și sunt de acord și cu ce au spus colegii că, din păcate, într-adevăr, este nevoie să existe mecanisme similare și în alte țări. Și n-ar trebui să închidem ochii. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Stevens. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Mulțumesc și eu comisiei pentru raport. România a înregistrat progrese importante și trebuie să-și continue această luptă în combaterea corupției. Pentru a păstra această calitate a activității a DNA și a altor instituții, nu au nevoie de schimbări în procedurile de numire ale procurorilor șefi. Procedurile actuale de numire funcționează foarte bine. Procurorul șef, procurorul general și alți uh, procurori șef din structurile generale trebuie numiți în continuare prin aceleași reguli care și-au dovedit eficacitatea. E important să nu se schimbe nimic în cadrul uh, legislativ și instituțional al DNA. E bine de știut că aceste eforturi își arată succesul în România, iar politicienii care încearcă să prevină sistemul de a funcționa atât de bine trebuie opriți. De asemenea, trebuie să îi oprim să-și schimbe legislația în interesul lor, să slăbească instituțiile și să distribuie informații greșite despre, ADN, despre DNA scuze, și uh, procurori. MCV înseamnă că Comisia ajută România pentru a-și continua această luptă împotriva corupției și nu transformă România într-o țară de mâna a doua asistată de anumiți politicieni. MCV-ul trebuie să continue tocmai din motivul în care România este în Europa. Mai mult decât atât, trebuie să ne aducem aminte că litera legii și statul de drept reprezintă principii esențiale în Europa, corupția ucide, corupția duce sărăcie, distorsionează competitivitatea, scade încrederea cetățenilor în instituții și în partidele de guvernământ. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Radan. Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc Comisiei pentru uh, raport. Din, uh, în acești 10 ani de când am aderat, uh, Bulgaria a îndeplinit multe reforme în diferite domenii, ceea ce se și regăsește în rapoartele MCV. Însă aceste uh, rapoarte nu aduc cu sine schimbările, ci invers, schimbarea o aduce dorința poporului bulgar de a avea justiție, de a combate corupția și efortul autorităților de a se moderniza și de a fi mai eficiente. Recomandările din raport nu sunt sistematice. Unele nu sunt uh, consistente și nu ar trebui luate cu o cifră absolută. De fapt, doar 5 persoane din 5 persoane din comisie, doar două lucrează full-time, fără însă avea experiență în domeniul justiției sau al uh, uh, executării legii, nu au uh, niciun background legal și doar acestea monitorizează reformele. Uh, Reformele vor avea loc oricum, dar nu pentru că cineva de la Bruxelles spune că ar trebui să aibă loc, ci pentru că societatea civilă cere acest lucru. Acest proces a început cu aderarea celor două țări, dar nu mai este eficient astăzi. Astăzi este un mecanism de discriminare, pentru că este aplicat doar două state membre, deși știm cu toții că corupție există în întreaga Uniune Europeană. Din păcate, acest mecanism împiedică accesul la Schengen pentru Bulgaria și România fără să facă parte din criteriile oficiale Schengen. Tocmai de aceea MCV trebuie înlăturat în cel mai scurt timp și înlocuit cu un mecanism european pentru democrație, iar acesta să fie bazat pe criterii obiective și aplicat în mai egală măsură tuturor statelor membre. În concluzie, cer reprezentanților uh, Comisiei să ne spună cât costă uh, elaborarea acestor rapoarte? Cât plătește contribuabilul Uniunii? Tot această externalizare, aloc, aceste poziții pentru experți și așa mai departe, pentru ce? Toți acești ani. Și când vom vedea o propunere a Comisiei, așa cum am și votat în această instituție anul trecut? Propunere care să dea un mecanism european. Mulțumim. ultimul vorbitor, domnul Pavel. Progresele menționate și de comisie și de foarte mulți colegi din sală în ceea ce privește raportul uh, MCV pentru România din ultimii 10 ani. Uh, eu cred că, spre deosebire de ceilalți colegi care, sau câțiva din ceilalți colegi care au spus că acest mecanism trebuie să fie menținut, eu cred, cred că trebuie să fie ridicat, pentru că, la fel cum zicea antevorbitorul meu, este un raport care se aplică, un, un mecanism care se aplică doar uh, celor două state, România și Bulgaria, care, repet, în ultimii 10 ani au obținut uh, uh, multe, uh, multe lucruri pozitive. Uh, tot după 10 ani avem uh, și obiective clare. Săptămâna trecută, domnul Timmermans, prin vicepreședintele Comisiei Europene, alături de premierul Grindeanu și de uh, ministrul Justiției Tudorel Toader, au prezentat Uh, modul în care Comisia și Guvernul României lucrează pentru uh, eliminarea uh, mecanismului de cooperare și verificare și toți cei trei au apreciat încrederea părților în eliminarea acestui mecanism, desigur cu respectarea și cu implementarea obiectivelor stabilite de Comisie împreună cu Guvern și cu sprijinul Parlamentului Legiuitorului din România. Să nu uităm că odată ce uh, am primit aceste obiective, putem uh, în sfârșit să ne trasăm un orizont de timp clar pentru a le atinge și pentru a ridica acest mecanism. Însă nu doresc să pățim din nou ca și cu Schengen, când uh, Parlamentul a spus că îndeplinim toate condițiile, Comisia Europeană a spus că îndeplinim toate condițiile. Posibil să ne trezim ca, după ce îndeplinim aceste obiective clare finale, să fim din nou puși în situația în care vom, vom păstra acest mecanism și vom păstra și Schengen, și vom folosi aceste lucruri uh, politic, aceste mecanisme politic și nu așa cum trebuie să fie ele tehnice, astfel încât uh, evoluția în um, domeniul juridic din România să, să fie irreversibilă, iar statul de drept uh, să existe. Eu cred că statul de drept înseamnă și altceva și cei care cunosc situația din România vor înțelege ceea ce voi spune. Drepturile fundamentale ale omului trebuie respectate, indiferent în ce domeniu. Vă mulțumesc mult! Thank you very much. Um, we have... Mulțumesc. O scurtă intervenție a doamnei Macovei, dar vă rog foarte scurt ca să avem timp și pentru răspuns din partea Comisiei. Mulțumesc. Pentru că s-a făcut legătura între MCV și Schengen, n-am făcut-o eu, au făcut-o colegii mei uh, uh, din alte partide, aflate la putere acum în România, din Partidul Socialist. Uh, eu aș vrea să, eu aș vrea să uh, spun doar faptele. În uh, Olanda a fost țara care a uh, urma să mai spună da intrării României în Schengen și a zis vrem două rapoarte MCV pozitive. Primul a venit în 2011 uh, și pe voință politică de a se lupta cu corupția, iar al doilea în 2012 a fost devastator pentru că atunci psd și alde deci două partide din românia au uh, încălcat statul de drept vă aduceți cu toții aminte cu suspendarea președintelui cu încercarea de refacere a, uh, numărului de alegători a registrelor electorale și tot, tot statul de drept a fost dat peste cap. deci nu am intrat în schengen tocmai datorită activității politice a celor care astăzi vorbesc despre intrarea în schengen adică psd și alde. mulțumesc. Okay. Um, yes, we shouldn't, we shouldn't open up. Uh, N-ar trebui să deschidem această dezbatere acum. Cred că ar trebui să ne referim doar la rapoartele MCV. S-au spus multe lucruri de diferite grupuri politice, au fost adresate și întrebări. Și acum îi dau cuvântul domnului Sliz din partea secretariatului general al Comisiei ca să ne răspundă. Mulțumesc. Voi încerca să răspund așadar Primul lucru pe care trebuie să-l subliniem și sper că acest lucru e cădut mai clar cu colegiul actual, Comisia urmărește respectarea statului de drept în întreaga Europa. Este un subiect al colegiului actual Și când uh, domnul Timmermans a participat la acea dezbatere de anul trecut, ideea de a avea un cadru orizontal, cred că dânsul a subliniat tocmai acest aspect, că e un subiect pe care Comisia îl consideră esențial pentru întreaga Uniune Europeană. Și că, iată, Comisia dorește să lucreze în acest sens, să construiască sisteme de acest tip, chiar dacă Comisia a mai avut uh, totuși câteva întrebări despre modelul prezentat. Acesta stă așadar la baza ideii pe care Comisia dorește să o ducă mai departe la nivel european. S-au vorbit, vorbit, dat exemple de cazuri de drepturile omului, de drepturi procedurale. Avem acest cadru legal, avem Curtea Europeană pentru Drepturile Omului și un element important în uh, analizarea funcționării statului de drept este, iată, posibilitatea căilor DAC și de a se ajunge până la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului dacă este necesar. Acesta este unul din elementele principale ale acestui mecanism. În ceea ce privește MCV-ul, el a apărut în circunstanțele speciale ale aderării, a funcționat ca parte a unor diferite constelații de mecanisme ale statului de drept cu diferite intensități. Și e unul uh, cu o direcție foarte clară. Totuși trebuie spus că este un mecanism care nu urmărește perfecțiunea, urmărește un nivel rezonabil. Am văzut că am avut un eurobarometru și 70% dintre cetățenii România și Bulgaria au spus că doresc un standard rezonabil, comparabil cu alte țări din UE. Iată, cam acesta este nivelul pe care îl uh, urmărește Comisia. Este o sarcină pe care o luăm foarte în serios, deși de-a lungul, timpurilor, de-a lungul timpului oamenii au spus că alocăm prea multe resurse sau prea puține, mereu unii sunt uh, nemulțumiți, însă în ceea ce privește comisia, considerăm că alocăm resursele necesare pentru ca treaba să fie bine făcută. Noi uh, considerăm că tratăm subiectul foarte serios și responsabil, dar sigur, poate e important să ascultăm și pe ceilalți. Uh, în concluziile Consiliului, în fiecare an, nu doar recomandările, dar și modul în care lucrează Comisia a fost susținut puternic de către Consiliu și în eurobarometrele pe care le-am uh, elaborat s-a văzut foarte clar că există o mare majoritate a publicului larg în ambele state membre care consideră că e un efort legitim și potrivit pentru dimensiunea europeană. Noi uh, avem așadar încredere că ne deplinim această obligație în modul potrivit. M-am bucurat să aud că s-a constatat că acum am încercat să fim mai uh, exacti în recomandări, mai detaliați. Și a existat chiar o întrebare legate despre raportare. Încercăm să ne asigurăm că se trece de la a ne raporta nouă la a raporta altor instituții și, de fapt, publicului din statele membre. Și aceasta ar reprezenta una din pietrele de temelie pentru mai multă stabilitate și responsabilitate instrumentele există și atunci comisia poate concluziona că există un uh, moment corespunzător, că sistemele funcționează și că permit continuarea activității de monitorizare a reformelor, că această monitorizare poate continua în interiorul statelor membre și nu neapărat la nivel european. Mulțumesc. Thank you very much uh, for your... Mulțumesc foarte mult pentru prezentare și pentru răspunsuri. Am încheiat uh, discuția pe marginea acestui punct. Uh, mulțumesc tuturor celor care au intervenit și oaspetului nostru de la Comisie pentru acest schimb de opinii. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi o propunere cheie um, în cadrul reformării sistemului comun european de azil, propunerea de uh, transformare a directivei privind calificările um, într-un uh, regulament. Uh, acesta este instrumentul prin care Convenția de la Geneva din 51 referitoare la statutul refugiaților a fost integrată în dreptul european. Ea reprezintă un pilon esențial al sistemului. Directiva a fost deja revizuită în 2011, de această dată schimbând natura textului din directivă în regulament, Comisia propune să mergem mai departe cu armonizarea regulilor ce urmează a fi aplicate de statele membre pentru calificarea refugiaților și beneficiarilor uh, protecției subsidiare. Uh, dincolo de simpla recunoaștere a beneficiarilor protecției internaționale, textul stabilește de asemenea standarde uh, legate de conținutul drepturilor atașate acestui statut. Doamna Fahon, raportoare pentru acest raport, uh, și-a prezentat proiectul de raport pe 9 martie 2013 iar astăzi vom uh, discuta cele 703 amendamente care au fost depuse, în plus față de cele 95 de amendamente ale raportorului la uh, raportoarei la propunerea de reformare. Voi începe prin a-i da cuvântul doamnei raportoare uh, și după aceea raportorilor din umbră, dar mai întâi vă voi ruga pe toți să luați loc pentru ca raportarea să poată primi atenția cuvenită. please sit down or... Vă rog să luați loc sau să vă continuați discuția în afara sălii. Vă mulțumesc uh, foarte mult. Aveți cuvântul, domnule raportoare. Mulțumesc uh, mult, domnule președinte. Mă bucur că sunt uh, de față toți raportorii din umbră. Vom uh, continua cu schimbul de opinii care a avut loc și în trecut. După cum ați spus, acest uh, raport stabilește criteriile de protecție internațională în cadrul Uniunii Europene și el este un raport important. S-au depus peste 800 de amendamente la propunerea Comisiei privind uh, acest regulament Până acum am avut patru reuniuni ale, reuni ale raportorilor din umbră. Am avut uh, și reuniuni cu comisia, cu experții și cu reprezentanții ai societății civile și doresc să le mulțumesc tuturor colegilor și raportorilor din umbră pentru munca depusă și pentru contribuțiile aduse până acum. Aștept cu interes să lucrăm în continuare la această propunere. Deja am început să lucrăm la amendamentele de compromis și uh, sunt uh, mulțumită că multe din evoluțiile pozitive din raportul, uh, din de raport se reflectă în aceste propuneri. Sunt multe domenii ale propunerii comisiei pe care vom încerca să le îmbunătățim. Eu aș dori ca în finalul uh, acestui proces să întrunim o majoritate cât mai amplă care să sprijine aceste compromisuri, în ciuda faptului că există poziții destul de extreme exprimate în amendamente de anumiți colegi, dar cred că putem găsi un teren comun rezonabil. La reuniunile anterioare m-am bucurat să văd că raportorii din umbră au atitudini pozitive față de anumite elemente cruciale din raportul meu. Cred că acest regulament este una dintre propunerile cruciale pentru sistemul european comun de azil. De azil. Și uh, cred că ar trebui să ne ocupăm și de chestiunile mai pertinente pe care le acopăr în uh, proiectul meu de raport. Uh, în primul rând dorim să acordăm protecții celor care au nevoie de ea și să le acordăm acestor oameni uh, șansa de a începe o viață nouă, sigură, prosperă și cu demnitate. Să uh, le dăm uh, stimulente pentru o integrare completă în țară, să le oferim un loc în țara lor de primire, să le oferim o securitate a locurilor de muncă și să descurajăm mișcările și circulația secundară dorim să armonizăm regulile la nivelul Europei pentru uh, a reduce povara administrativă ce apasă pe media autorităților. Dacă nu vom uh, armoniza mai mult uh, statuturile și regulile jocului la nivel european, vom pierde o ocazie excelentă de a repara sistemul de azil care a fost uh, Uh, supus la presiuni deosebite cu ultimele fluxuri de migranți în Europa. Apropun să schimbăm durata permiselor, permiselor de ședere. Din păcate, Comisia a ales varianta ușoară, ne îmbunătățind deloc situația. Eu nu sunt de acord în acest sens cu poziția Comisiei. Înțeleg că în statele membre practicile diferă, înțeleg și comis, pozițiile colegilor mei, dar cred că uh, Trebuie să țintim sus, să um, obținem perioada de 5 ani pentru uh, primul permis. Și cred că după 5 ani ei ar trebui să se califice pentru reședință pe termen lung, reglementată prin uh, directivă europeană, după care se pot aplica pentru cetățenie. Deci elemente cruciale pentru apropierea uh, statuturilor și pentru acordarea și permisului de ședere pentru 5 ani. Din toate aceste motive, sunt convinsă că trebuie să păstrăm regulamentul și să nu uh, ne întoarcem la o directivă. Pentru că prea multe prevederi flexibile în directivă ar uh, contraveni scopului acestei propuneri. Cred că trebuie să asigurăm mai mult, nu mai puțin. Aștept acum uh, să ascult părerile colegilor mei. Suntem uh, aproape de finalizarea amendamentelor de compromis. Eu uh, voi încerca să încorporez în raport cât mai multe opinii diferite și sper să putem vota la libe acest raport până la sfârșitul lunii mai. Mulțumesc! do... Mulțumesc! Vă răspund și eu la subiect. Pentru că, spune doamna Mussolini, avem foarte multe contacte și multe chestiuni în comun în ceea ce privește exact uh, a, o îmbunătățire a procedurilor birocratice și o mai bună, un mai bun control al siguranței uh, și o mai bună siguranță. După cum a zis și doamna raportor, există o convergență foarte clară cu privire la eliminarea practicilor birocratice care ar putea să lungească perioada de procedură și în același timp dorim să combatem orice formă de uh, lacună care duce la ilegalitate. Noi suntem așadar pentru um, ambele opțiuni și pentru o perioadă de 5 ani în ceea ce privește protecția subsidiară. Noi suntem pentru non-reexaminarea statutului uh, în momentul în care se reînnoiește permisul de ședere, pentru că aceasta ar fi o practică suplimentară birocratică atât pentru țările de frontieră cât și pentru celelalte și ar crea instabilitate și nesiguranță chiar mai ales pentru persoanele care se bucură de protecție internațională. Noi vrem o revizuire a, um, a, din partea Agenției Europene pentru Azil Vrem uh, să se facă o schimbare pentru siguranța, mai ales garantată și îmbunătățită în uh, țara de origine. Alt punct important pe care l-am atins este că e clar că trebuie să fie eliminate mișcările secundare și că așa cum a prevăzut Comisia să facă lucrurile este foarte corect. Însă noi suntem pentru o proporționalitate, pentru o analiză după caz a justificărilor persoanei respective care se bucură de protecție internațională și deci nu pentru aplicarea imediată a sancțiunilor care ar putea să ne ducă înapoi la zero în ceea ce privește cei 5 ani. Apoi, în ceea ce privește protecția internă, eu cred că e important să rămână opțională aceasta. De ce? Pentru că prin introducerea unei obligativități uh, de colaborare și uh, aceasta din partea solicitantului de protecție internațională este foarte important să existe această opțiune voluntară, pentru că altfel statele membre sunt în uh, dificultate dacă există o condiție de protecție internă fără să existe un acord bilateral cu statul membru respectiv. Mi se pare o problemă foarte mare pe care au mai menționat-o și alte guverne uh, din statele membre. În ceea ce privește minorii și fac un ultim, un ultim comentariu despre acest lucru. Credem că cel mai important este să avem 5 zile nelucrătoare ca termen nu, deci nu nelucrătoare, ci 5, pur și simplu 5 zile, îmi cer scuze, în ceea ce privește minorul, pentru ca să nu existe o pasare de la tutor la tutor și pentru că acesta ar deveni foarte problematic pentru minor. Mulțumesc! Thank you. Uh, the next... Mulțumesc. Acum, din partea grupului uh, ECR, are cuvântul domnul Hala Ahu. Mulțumesc. ECR recunoaște necesitatea de a armoniza mai mult procedurile europene pentru azil, inclusiv uh, principiile pe baza cărora se acordă resortisanților țărilor terțe cetățenie europeană. Susținem de aceea propunerea Comisiei pentru un regulament privind calificarea. Dacă dorim să oprim mișcările secundare, este de importanță crucială ca rezultatul unui proces uh, individual de azil să nu depindă de statul membru în care se solicită, se face solicitarea de protecție. Cu toate acestea, este de asemenea important ca standardele armonizate să fie de așa natură încât sistemul de azil să nu încurajeze migrația economică. Și când spun economică, mă refer la faptul că oamenii pleacă din cauza sărăciei, din cauza lipsei de oportunități și alți factori similari, alții decât persecuția. Sistemele de azil au fost create pentru a ajuta victimele persecuțiilor și nu pentru a facilita migrația în masă de uh, pe un continent, pe altul, într-o țară, într-alta. De aceea, uh, abordarea noastră este diferită de cea a raportorului, uh, a raportoarei a liberalilor, a celor de la, din stânga și a verzilor. Dacă nu schimbăm lucrurile, Europa se va confrunta cu mai multă migrație pe care nu și-o poate permite nici economic și nici social. În opinia noastră, protecția internațională trebuie să aibă o natură temporară, ceea ce înseamnă că oamenii ar trebui să uh, trebuiască să se întoarcă atunci când nu mai este nevoie să le acordăm protecție. O persoană care a venit în Europa, care a fugiat, ar trebui să poată solicita alt tip de permis de ședere dacă uh, s-a integrat cu succes în societate. Însă protecția internațională nu ar trebui să reprezinte o cale automată către reședința permanentă și, până la urmă, cetățenie, în special în cazul în care persoana respectivă nu arată niciun fel de dorință de a se integra, așa cum adesea uh, se întâmplă, din păcate. Am uh, depus destul de multe amendamente care reflectă această poziție politică de bază. Sperăm că colegii noștri uh, le vor susține. De exemplu, protecția internațională ar trebui să fie acordată pe perioade de câte un an. Necesitatea de protecție ar trebui să fie evaluată în mod eficient de fiecare dată când se reînnoiește permisul de ședere. Înțelegem că aceasta reprezintă o povară administrativă, însă la fel este și prezența migranților neintegrați care nu au niciun motiv valid de a rămâne în Uniunea Europeană. Credem că migrația, imigrația ar trebui să reprezinte un acord între emigrant și uh, societatea gazdă, beneficiarul protecției internaționale trebuie să aibă drepturi, dar și obligații stricte și rezonabile. De exemplu, accesul la asistența socială ar trebui să fie condiționat de participarea uh, lor și uh, la bun sfârșit uh, cu succes a măsurilor de integrare, precum învățarea limbajului. Ar trebui să se ia măsuri uh, împotriva persoanelor care se găsesc pe teritoriul unui stat membru diferit de cel care a acordat protecție. Resortisantul unui stat terț ar trebui să nu poată fi uh, acceptat ca refugiat dacă au comis infracțiuni grave precum uh, violul sau abuzul sexual al copiilor, sau dacă a participat la planificare, incitare, contribuție la sau executare a actelor teroriste, Acordar, acordarea protecției victimelor persecuției reprezintă o valoare europeană, însă naivitatea uh, nu este o valoare europeană. Uh, suntem irresponsabili dacă nu ținem seama de consecințele imigrației. Mulțumesc foarte mult! Thank you. Uh... Mulțumesc! Se pare că raportorul din partea ALDE, al Angelica Milner, nu este de față, așa că voi da cuvântul unui reprezentant al um, grupului GUE, doamna Vergia. Mulțumesc, domnule președinte. Eu înlocuiesc acum pe Barbara Spinelli, colega mea care vă adresează scuze, doamnă raportoare, pentru că nu um, este de față, dar mi-a transmis observațiile domnii sale pe care vi le transmit doamna Faion, doamna Sfinelli. Vreau să vă mulțumesc pentru uh, munca excelentă și în special pentru eforturile depuse uh, în acest raport meticulos. Uh, Ehm, se bucură că refuzați orice fel de redefinire a ehm, termenilor de de non-refulmă colectiv, de nerefulare colectivă. Ehm, se bucură că pentru că astfel evităm uh, defectele și căderea în capcanele noi propunerea comisiei, pe care voi încerca să o sintetizez. Ea propune redefinirea și recunoașterea uh, refugiaților de mediu, un concept mai amplu decât cel al refugiaților climatici, și adaug în o notă personală să nu uităm că uh, sunt uh, de două ori mai mulți astfel de refugiați de mediu. Definirea conceptului de refugiat de mediu uh, ține cont de efectele implicării umane și în special consecințele exploatării economice și agricole, precum land grabbing-ul și water grabbing-ul. Doamna Spinelli dorește de asemenea să se prelungească perioada acordării de uh, ședere și dorește uh, um, um recunoașterea consecințelor, uh, recunoașterea acestor statuturi de refugiat, recunoscând bunele practici deja aplicate în anumite state membre. Dumnezeu ei dorește ca definiția membrilor de familie în cadrul regrupării familiare să fie extinsă, uh, pentru a ține cont de familiile formate după sosirea pe teritoriul european a persoanelor implicate dorește să se elimine obligația statelor membre de a revizui statutul de protecție internațională, dorește de asemenea să se prelungească de la 3 la 9 luni a perioadei în care sortisanții statelor terțe pot solicita un alt permis de ședere în cazul în care statutul lor de protecție internațională a fost eliminat, a fost oprit sau nu a fost rănoit. Propune de asemenea să se elimine articolele restrictive referitoare la protecția internă în statul de origine și sau protecția la locul faptei în cazurile în care există teme de persecuție, statutul refugiaților sau riscurile um, reale Uh, care sunt uh, precizate în protecția subsidiară, atunci când uh, persoana și-a exercitat aceste drepturi după plecarea din statul său de origine. Domnul raportor, dragi colegi, domnilor și domnilor, asta dorea să vă spună colega mea, Barbara Spinelli. Sper că nu i-am deformat prea mult intențiile. Mulțumesc foarte mult! Înțeleg că Sophie Inveld o înlocuiește pe Angelica Milner. Are cuvântul, prin urmare. Mulțumesc foarte mult și Angelica trebuie să fie prezentă la o altă reuniune. De aceea voi citi câteva observații pe care dorea să le facă. Cred că revizuirea sistemului comun de azil trebuie să se bazeze pe solidaritate reală, pe împărtășirea răspunderilor și pe armonizarea statutului internațional de protecție. Amendamentele pe care le-am depus merg în acest sens împreună cu proiectul de raport. Amendamentele se referă în primul rând la 1. Armonizarea mai mare a cele două statuturi, protecția subsidiară și statutul de refugial, alinierea definiției uh, uh, familiei la propunerea Comisiei de la Dublin pentru a include frații. 3. Propunerea de măsuri de integrare pentru a limita uh, protecția uh, societăților din state terțe, să se asigure protecție de durată și uh, să se revizuiască statutul pentru a le oferi statelor membre opțiuni mai multe și aș avea și câteva observații personale. Uh, pentru a răspunde la ce a spus domnul Halaau. Dacă doriți ca oamenii să se integreze, în primul rând, dacă nu le oferiți perspective pe termen lung, de ce să se integreze? Este o contradicție în termeni. În al doilea rând, observațiile pe care le faceți dumneavoastră sunt foarte sugestive. Uh, spuneți uh, solicitanții de azil, uh, refugiații care sunt vinovați de abuz de copii sau viol, ar trebui să fie pedepsiți. Da, e adevărat, dar asta se referă la orice persoană. Uh, sugestia că ei ar trebui să fie pedepsiți mai, mai mult sau că ei se implică în astfel de activități mai des decât alte persoane nu au niciun fel de temei. Uh, Cred că multe persoane au uh, opinii pe care eu nu le împărtășesc, uh, inclusiv în ceea ce privește femeile. Integrarea este un lucru, asimilarea este altceva. Și uh, cred că toată lumea trebuie să fie tratată în mod egal, trebuie să aibă obligații și drepturi egale. Thank you very much. Uh, the... Vă mulțumesc foarte mult. Atunci, următorul vorbitor, doamna Jean Lambert de la Versi. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc uh, și raportorului. Cred că dumneai a îndeplinit într-adevăr o sarcină foarte grea și noi nu am înaintat amendamente acolo unde suntem de acord. Nu am înaintat în amendamente decât acolo unde chiar considerăm că este absolut necesar sau vrem să întărim deja o afirmație făcută. În principiu, atunci am făcut, uh, am formulat amendamente. S-a vorbit înainte dacă ar trebui să se transforme directiva în regulament. Eu cred că unele din cererile pentru, pentru a justifica un, reg, un regulament sunt exagerate și ar obliga multe state membre să facă lucruri care nu ar face decât până la urmă să slăbească standardele pe care le au deja. Sunt convins însă că vom mai avea ocazia să ne mai uităm la problemă când o să vedem propunerile statelor membre. Am susținut, din punct de vedere al amendamentelor, retragerea referirilor la a doua uh, strămutare, în uh, momentul în care se vorbește de acordarea sau nu a protecției internaționale pentru cineva, ideea ar fi uh, ca o a doua mișcare să nu mai fie tolerată am eliminat această variantă. Am mai înaintat amendamente și pentru a mai uh, retrage conceptul de protecție internă. După părerea noastră, protecția cetățenilor este obligația statelor și de aceea ideea de a încerca să transferăm acest lucru la ONU sau unei alte organizații nu ni s-a părut deloc potrivită. Și noi nu susținem așa ceva. Este prima oportunitate legislativă a Parlamentului de a înlătura referirea respectivă și noi am încercat să o facem. Noi nu suntem convinși că e o soluție și că argumentele date au fost într-adevăr valide. Suntem de acord de asemenea și cu um, reunirea celor două statuturi umanitare de protecție a refugiaților, și credem că statele membre trebuie să-și revizuiască statutul uh, în uh, curs, însă aceasta ar însemna o sarcină suplimentară pentru ele, dar și o subminare a tuturor uh, elementelor de securitate pentru refugiați și cred că pe total ar uh, înlătura stimulentele pentru integrare. Deci nu suntem de acord. Foarte mulți refugiați ar uh, însemna că au rămas uh, departe de țara lor ani de zile. Am fost în Pakistan săptămâna trecută și m-am întâlnit cu refugiații afgani care se întoarcă acum în Afganistan după 13 ani de absență din țara lor și uh, să spunem că trebuie să rămână așa cumva într-un status quo, nu mi se pare o idee bună și după aceea nu putem nici să-i, să criticăm pentru că nu s-au uh, integrat. Mi se pare inuman și contraproductiv. Iată de ce eu zic că cele două statuturi trebuie să fie contopite, pentru că nu suntem de părere că nevoile persoanelor sunt diferite dacă au uh, protecție individuală ca refugiat sau nu și vrem ca cele două statuturi să fie contopite, așa cum a făcut-o și Comisia în propunerea sa. Noi susținem de asemenea și o recunoaștere pozitivă reciprocă. Considerăm că e o măsură foarte importantă în ceea ce privește sistemul comun de azil. Nu credem că măsurile de integrare trebuie să fie obligatorii. Dacă sunt obligatorii, ele trebuie să fie și disponibile și foarte multe state membre ar uh, însemna că le transformă în obligatorii fără să le facă disponibile și fără să țină cont de traumele pe care le-au trăit persoanele care se află acolo. În ceea ce privește accesul la fonduri, vrem ca autoritățile locale să poată să acceseze fondurile de migrație, de integrare, pentru că sunt foarte multe state membre care pun bariere nejustificate în calea lor. Am uh, înaintat foarte multe amendamente în acest sens și ne bucurăm să putem colabora cu raportoarea pe compromisuri, pentru că e vorba de o legislație extrem de importantă, indiferent de statutul pe care îl va obține. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Nu avem niciun raportor prezent din umbră de la EFTD și mai avem trei deputați care vor să ia cuvântul și după aceea vom da cuvântul comisiei și vom trece la următorul punct de pe agenda puțin mai devreme, doar ca să știe grupurile politice. O să începem cu Roberta Mețola. Vă rog, doamnă Mețola. Mulțumesc, Ian. Vreau să mulțumesc, în primul rând, lui Tania, Alexandra și celorlalți care au lucrat foarte mult pe un instrument atât de important. Eu aș vrea să construiesc pe ce a spus Alexandra și să confirm că uh, Um, este într-adevăr de dorit să se reducă sarcinile administrative pentru statele membre atunci când vorbim de protecția internațională. Noi considerăm că Uniunea Europeană are nevoie de criterii mai precise pentru a crea aceste standarde și pentru ca un migrant să poate să ceară protecție internațională în mai multe state membre. Vreau să vorbesc și despre deplasările secundare. Am înțeles ce a spus Jean înainte și înțeleg ideea ei. Însă, la un moment dat, când discutăm achiul uh, comunitar în domeniul azilului, trebuie să considerăm că există state membre care se ascund în spatele deplasărilor secundare pentru a nu-și îndeplini obligațiile. Trebuie să existe așadar o formă de consecință pentru acest shopping de azil, pentru trecerea de la un stat membru la altul, tocmai pentru că există condiții atât de diferite în statele membre. Și trebuie să ținem cont de acest lucru. S-ar putea să mai fie nevoie de multe discuții pentru a vedea ce fel de consecințe vom avea pe persoanele care trec dintr-un stat membru în altul după ce au primit protecție într-unul din statele membre. De asemenea, și ce fel de consecințe are această mișcare, trebuie în orice caz să existe o legislație pe subiectul acesta. Ceea ce am dorit de asemenea să stabilim este ca toți aplicanții pentru protecție internațională să aibă acces la un proces uh, la examinare a cazului lor într-o procedură de urgență, pentru că de exemplu, dacă sunt persoane care sunt eligibile pentru protecție, pentru statutul de refugiat, Um, e nevoie și de o politică de, foarte eficientă de returnare a celor care nu se califică pentru aceste criterii. Deci, um, astfel am putea evita situația în care uh, mai multe persoane um, păt, își petrec mai multe zile într-o, mai mulți ani într-o țară fără să poată găsi o soluție. Următorul vorbitor, doamna Zipăl. Da, mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să ne amintim când vorbim despre deplasările secundare că numai două sau trei țări sunt responsabile pentru toți refugiații, pentru toți uh, cei care solicită azil. E vorba de Italia și de Grecia, pentru că momentan se aplică sistemul de la Dublin și acesta spune că acolo unde ajung și debarcă uh, refugiații, acolo este responsabilitatea, ceea ce nu are nicio legătură cu solidaritatea. În al doilea rând, când vorbim despre mișcările sau deplasările secundare, mă uimește să văd că se poate să ceri azil în diferite state membre, pentru că eu chiar credeam că tocmai pentru a putea evita așa ceva avem sistemul Eurodac în care sunt amprentați refugiații, pentru ca să fim deja conștienți imediat că respectiva persoană a cerut azil în altă țară. Se pare că nu funcționează sistemul de amprentare și poate ar trebui să ne concentrăm pe îmbunătățirea sistemului existent decât să căutăm uh, măsuri care sunt de fapt un pas înapoi. Aș dori să mai adaug ceva în legătură cu întrebarea dacă protecția, în orice caz, pentru cei care primesc statut de refugiat, de azilant, ar trebui să fie tot timpul temporară. Avem ceva experiență, mai ales în Germania, pentru că în foarte mulți ani, în ultimii ani, am primit foarte mulți refugiați acolo și pot să vă spun că de la început, dacă le spui oamenilor ești protejat, dar ești protejat doar pentru câțiva ani, atunci el se gândește, dar de ce ar trebui să mă integrez în această societate? De ce ar trebui să urmăresc, să urmez regulile? Pentru că la un moment dat, peste un an, va trebui să plec. Deci nu am niciun motiv să urmăresc uh, ceea ce îmi spuneți și să urmez regulile. Dacă ai o șansă să rămâi în țara în care azilul este oferit, e foarte important să știi că poți rămâne pentru integrare. Avem și alte experiențe. Când persoanele au plecat din război din țara lor, foarte mulți s-au întors după ce s-a terminat războiul. Însă, dacă ne uităm numai la situația din Siria, suntem în al șaselea an de război în Siria. Deci eu cred că cei care au trebuit să fugă din Siria nu vor să rămână refugiați toată viața sau chiar șase ani ci vor să poată să-și reînceapă o viață nouă, ceea ce e foarte util nu numai pentru refugiați, ci și pentru societatea în care trăiesc acum, pentru ca ei să poată contribui la acea societate și nu doar să stea să aștepte să fie trimiși înapoi. Și mai permiteți-mi un ultim comentariu cu privire la trimiterea înapoi a celor care au comis infracțiuni. Eu sunt foarte îngrijorată de această idee, pentru că dacă avem, de exemplu, un infractor e nevoie de investigație, trebuie să fie adus în fața justiției și trebuie să fie sancționat. Dar pentru o, un grup de persoane care sunt la noi în țară, încercăm să creăm alte standarde. Ce ar însemna aceasta pentru sistemul judiciar pe termen lung? Dacă reacționăm pentru aceeași infracționalitate diferit la față de diferite grupuri de persoane. Acum am creat o nouă regulă pentru refugiați. Care va fi următorul grup pentru o regulă care aplică pentru o regulă specială sau se califică pentru ea pentru că nu ne place. Așadar, eu zic că ar trebui să ne uităm după principiile statului de drept și uh, să tratăm infractorii, indiferent dacă sunt francezi, germani, români, polonezi, sirieni sau de alte naționalitate. Eu zic că avem regulile noastre în sistemul judiciar și trebuie să le folosim pe același. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Cecovski este următorul, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Ați pronunțat excelent numele meu. Am mai multe comentarii specifice. Mulțumesc foarte mult raportoarei pentru că am avut ocazia să discutăm despre acest subiect. Nu e un subiect simplu deloc și spun uh, aceste cuvinte plin de admirație față de tot ceea ce s-a făcut, cât s-a muncit pentru ca să ajungem la raport. Te rog, Tania, să-mi accepti însă și câteva puncte care au reieșit în urma mai multor călătorii ale mele în centre de detenție pentru refugiați și avem, cred, marjă de manevră pentru discuții și cred că domnul președinte nu mă va opri, sper eu, în mijlocul intervenției, pentru ca să putem discuta mai multe puncte în detaliu. Deci, haideți să trecem uh, prin toate. În ceea ce privește regulamentul ca atare, am citit tot regulamentul și l-am comparat cu cel din 2003 pe 109, directiva din 25 noiembrie 2003. Nu e mult, foarte multe, nu sunt foarte multe diferențe aici. Avem o oarecare schimbare în felul în care membrii familiei sunt primiți acum, însă Regulamentul e similar, așa cum este el acum propus de către Comisie, seamănă cu acela. Și în niciun caz nu va putea să facă fața așteptărilor față de document. În legătură cu recomandările făcute aici, eu cred că unele dintre ele sunt cu adevărat pozitive. Tania, cred că nu le-ai dat o direcție anume în linie cu situația azilului în momentul de față. De exemplu, articolul 2, definiția membrilor familiei. Din punctul meu de vedere, e destul de, de, de dificil să definești un membru al familiei. E vorba de o rudă a unei persoane care a solicitat azil, eu văd că e destul de slabă definiția. Oare n-am uh, creat prin aceasta un sistem de atragere a altor membri din familie? care ar putea accelera criza migrației. Un alt punct problematic este litera C, A. extinderea grupului de persoane care ar putea să primească statutul suplimentar de protecție. Într-o situație în care Europa se confruntă cu valuri masive de refugiați, extinderea numărului de persoane care se pot califica pentru protecție suplimentară mi se pare un lucru irresponsabil. Eu cred că ar fi contrar conceptului actual de protecție internațională și nu ar fi un lucru productiv. Și în plus nu s-a discutat la nivel internațional dacă putem face așa ceva. Eu cred că ar aduce cu sine o schimbare fundamentală. În orice caz. Un alt punct, eu nu sunt personal foarte în favoarea unei armonizări a perioadelor de validitate a permiselor de ședere pentru refugiații care au fost uh, recunoscuți cu acest statut și care se califică pentru protecție suplimentară, eu cred că statele membre ar trebui să fie în continuare cele care să poată reglementa așa ceva. Și ultimul punct la care vreau să mă refer este perioada de adaptare, care a fost redusă la trei luni. Eu cred că astfel de schimbări fundamentale având în vedere că avem foarte multe cazuri pe rol în legătură cu procedurile de azil, um, sunt o problemă, pentru că sentințele vor veni probabil peste un an. Eu cred că stabilirea unei perioade de implementare de 2 ani ar fi un lucru logic și um, ar fi ceva pe care ar trebui să ne bazăm, uh, dar să se bazeze pe fapte decizia. Foarte multe proceduri de astăzi funcționează bine și presiunea de a accelera lucrurile nu este potrivită neapărat. În legătură cu ceea ce a spus Sofia, ca răspuns la colegii noștri conservatori, vreau să constat că în azil Trebuie să respecti culturile și normele și standardele statelor membre și că trebuie să tot repetăm că uh, persoanele care vin trebuie să se integreze în țara respectivă. De multe ori nu sunt întrebat cum. Eu am vizitat, de exemplu, un, o tabără de refugiați din Republica Cehă Bacova se cheamă centrul. Persoanele așteaptă o decizie, o decizie dacă să stea sau să plece din Republica Cehă. Erau cam 50 de persoane acolo. Majoritatea dintre ei se aflau acolo pentru că încălcaseră legea, legea Republicii Cehe. De multe ori, vin cu documente false, au uh, fost implicați în crimă organizată sau au făcut trafic de droguri. Persoane care au trăit în Republica Cehă mai mult timp iar azilul lor a fost tot timpul extins sau uh, protecția suplimentară a fost de asemenea extinsă. Erau cazurile acestea, se erau și alte cazuri de persoane care rămăseseră în Republica Cehă uh, pentru că țările lor nu le mai oferea protecție suplimentară. Și deci toate aceste aspecte trebuie considerate. de, totuși trebuie să se poată găsi o variantă să se refuze solicitanții și nu trebuie să se permită o prelungire a procedurilor prea lungă, pentru că unele din proceduri de, de extradare sau de returnare durează până la trei ani, ceea ce nu mi se pare bine, este complet nedemn. Vă mulțumesc foarte mult pentru că m-ați lăsat să vorbesc. De multe ori am doar un minut să vorbesc de data aceasta. Mă bucur foarte mult că am putut să folosesc uh, mai mult timp și vă uh, să recunoscător. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Lenar, să are cuvântul acum. Thank you, thank you very much, Chair. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, Tanie, pentru munca sa. Place această abordare pozitivă și progresivă și nu știu dacă cele 800 de amendamente o vor uh, ajuta să vedem cât de pozitivă mai fi după ce le va fi citit, dar uh, într-o mică măsură sunt, nu sunt de acord cu ea, <clears throat> cu ceea ce privește măsurile pozitive de integrare pentru a preveni migrația secundară, avem nevoie totuși, cred eu, și de măsuri uh, punitive ca să ne asigurăm. Adică ei vin în Uniunea Europeană pentru protecție și noi avem obligația de a le oferi această protecție, dar trebuie să se întâmple după niște reguli și condiții. Europa nu poate fi un meniu, ca un meniu la restaurant, fiecare își alege ce îi convine și uh, aplică doar măsurile. Eu nu cred că doar măsurile pozitive își vor face această treabă. Am fost un pic surprins de ce a spus doamna Sipel. A zis că nu putem folosi Eurodac pentru a folosi migrația secundară. Păi, în momentul de față lucrăm la Eurodac și ce a făcut uh, SND a fost să elimine trimiteri la migrația secundară din text. Deci uh, sper că în ceea ce privește munca pe care o depunem la Eurodac vom primi oarecare susținere și din partea socialiștilor. Președintele, mulțumesc și ultima cerere, 20 de secunde din partea Sofiei Infeld. În ceea ce privește mișcarea secundară, sunt de acord cu doamna Sipel. A fost tratată în alte propuneri, în special în directiva cu privire la condițiile de primire, care va fi votată, unde există nu doar încurajări, ci și sancțiuni și și măsuri pentru a se asigura că oamenii se întorc în statul membru unde se presupune că trebuie să fie. Dar uh, spunea domnul Țerovski ceva despre valori oamenii nu trebuie să împărtășească aceleași valori. Uh, ei trebuie să respecte legea. Legea se aplică tuturor, valorile diferă de la un om la altul. Și dacă mă uit la unele declarații ale celor care se opun migrației și care insistă să ne, ca migranții să ne adopte valorile, mă uit la ce valori au ei despre femei, uh, homosexuali, uh, oameni cu alte păreri, uh, cu totul altceva decât valorile mele și de ce spune Carta Drepturilor Omului. Mulțumesc. Acestea au fost intervențiile și acum dau cuvântul Comisiei. Vă rog. Mulțumesc. Salutăm uh, aceste amendamente, în special cele care îmbunătățesc uh, Salutăm, după cum spuneam, această propunere cu amendamentele prezentate, în special cele care întăresc obiectivul propunerii Comisiei. Aș dori să le subliniez pe cele care întăresc garanțiile cu privire la dispoziții legate de măsuri de integrare din partea statelor membre, la fel și cele care îmbunătățesc regulile pentru minori, dar cât privește migranții din motive de mediu, e un concept încă vag și pre- conceptul presupune că ar trebui să existe o absență a protecției sau un nivel de persecutare și asta nu apare atunci când vorbim de refugiații din motive climatice sau de mediu. Și v-aș mai aduce aminte de un uh, obiectiv, unul din obiectivele de bază ale acestei propuneri de a îmbunătăți convergența. E vorba de decizii de azil în întreaga Uniune Europeană pentru a avea un sistem funcțional. Și în acel cadru simțim că utilizarea alternativelor e esențială în întreaga Uniune Europeană. <clears throat> Au fost multe observații legate și de perspectiva integrării. În acest sens, aș dori să spun că un element al propunerii noastre care prevede tocmai posibilitatea dreptului de a rămâne, chiar și că nu mai există nevoi de protecție. Și dacă persoana are motive să rămână, motive legale, iar cât privește motivele de retragere a statutului, multă lume s-a referit la aceste elemente. Aici aș dori să subliniez că propunerea comisiei nu vine cu elemente noi, ci codifică de fapt jurisprudența în acest caz. E și o ultimă observație spre migrația secundară. Această propunere nu vine cu termeni noi fie doar uh, reflectă propunerea făcută în regulamentul Dublin din perspectiva beneficiarilor. Beneficiarii ar trebui să rămână în statul membru care le-a oferit protecția sau, cu alte cuvinte, să nu meargă în alt stat membru fără a avea acest drept poate continua să meargă dacă regulile Schengen îi dau acest drept sau din alte motive în drept de reședință. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Sigheti, din partea comisiei. Cu aceste observații încheiem acest punct. Mulțumesc tuturor participanților. Continuăm cu următorul punct. Așa cum am spus, luăm un pic mai uh, de vreme decât am prevăzut. Două puncte împreună. Autoritățile de reglementare pentru comunicații electronice și codul uh, comunicațiilor electronice. Însă mai avem câteva minute de așteptat până ajunge comisia. Luăm așadar o scurtă pauză de 2-3 minute. Însă Vă rog să nu plecați prea departe. Okay, dear colleagues, the uh, representatives of the commission are still... Dragi colegi, uh, colegii din comisie n-au ajuns încă, dar n-aș vrea să vă las să așteptați și mai mult. Așadar, în septembrie 2016, Comisia a prezentat această propunere de cod uh, <clears throat> în comunicațiilor electronice și ITRE conduce ambele dosare. LIBE va emite un aviz. Ambele dosare s-au strânsă legătură și raportorul și cei din umbri, umbră au hotărât să le discutăm împreună. Raportorul, domnul Peterson, își va prezenta proiectul de aviz și apoi voi da cuvântul raportorilor din umbră și comisiei când va veni. Domnul Peters, aveți cuvântul. Mulțumesc, mulțumesc, domnule președinte, și pentru început mulțumesc secretariatului, în special lui Jose Manuel, pentru munca depusă și pentru ajutorul pe acest dosar. Am uh, avut așadar acest privilegiu de a încerca să modific uh, textul comisiei, dată fiind competențele noastre, gândindu-mă la cetățeni, la transparență, la protecția datelor caracter personal. Cât privește codul uh, comunicațiilor electronice, salut această propunere a Comisiei de reformare a cadrului uh, legislativ. Această implementare ar trebui să dea totuși și un drept la informare, la libertate de exprimare, pluralism protecția consumatorului, sferă privată și protecția datelor caracter personal. De aceea propun să modificăm textul ca să atingem aceste obiective. În același timp, trebuie să ținem, desigur, cont de revizuirea care urmează să fie făcută directivei e-privacy și alinierea cu Regulamentul General de Protecție a Datelor. Așa cum veți vedea în aviz, am propus un nivel echitabil între toți furnizorii de servicii, um, încercând o definiție pentru comunicările interpersonale, apoi încercând să găsim standarde minime pentru securitatea rețelelor și serviciilor și apoi și pentru a asigura sfera privată a utilizatorilor finale. Așa cum vă aduceți aminte, am adoptat recent o inițiativă privire la aceste implicații pentru uh, calupuri mari de date și credem că și în această propunere ar trebui să promovăm encriptarea de la un capăt la altul pentru a garanta sfera privată și încrederea cetățenilor în aceste servicii pe care le folosesc. Și în acest context, cred că nu ar trebui să, fol- să permitem um, portițe care să diminueze siguranța. Iar în ceea ce privește organismul autorităților europene de reglementare, BEREC, când uh, înnoim aceste texte, trebuie să ne asigurăm că agențiile pot îndeplini sarcinile prevăzute și în acest sens susțin într totul propunerea Comisiei, întărind competențele autorităților europene de reglementare am dorit să mă asigur că BEREC, în desfășurându-și activitatea, ține cont de drepturile fundamentale și de principiile recunoscute de Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii. Cred că cu un BEREC puternic, responsabil și transparent, agenția va respecta cadrul de reglementare și va asigura implementarea acestuia în ceea ce privește comunicațiile electronice. E important să asigurăm un nivel mare de transparență și non-discriminare pentru toate procesele și toți operatorii și actorii implicați. Acest principiu ar trebui să se aplice și funcționării BEREC. Aștept cu interes să vă audă uh, pozițiile pe aceste texte și sunt gata să discutăm. Așadar, uh, nu vă sfiiți să luați legătura cu mine. Mulțumesc! Mulțumesc. Și acum dau cuvântul raportorilor din umbră, celor prezenți măcar, domnul Scripec, vă rog. Mulțumesc. Doresc să mulțumesc raportorului pentru munca depusă. Susțin acest uh, text. Mă bucur că susținem uh, acest domeniu noile servicii pentru cetățenii europeni, dar aici apar și provocări. Regulamentul e întotdeauna un element de echilibru, control, pe de o parte interesul de a controla și deși susțin recomandările independente pe care le are BEREC, nu susțin crearea încă unei agenții europene. Asta nu ar îmbunătăți uh, respectul pentru aceste elemente, adică uh, industriei ar fi mai bine dacă Comisia n-ar trage această activitate spre centru. Autoritățile naționale de reglementare ar trebui să continue activitatea lor, așa cum o fac și acum. Adică dacă un lucru nu e uh, stricat, de ce să-l reparăm? Mulțumesc. Mulțumesc, președintele. Nu văd uh, alți raportori din umbră sau membrii care doresc să ia cuvântul. Eu, eu uh, mă folosesc eu de această posibilitate de a spune ceva despre aviz. Un bun uh, fundament pentru ITRE. Mă bucură propunerea dumneavoastră și aș sublinia nevoia de criptare pe întreg parcursul. Și merge chiar mai departe și întreb dacă n-ar fi oare o bună ocazie acum, dacă tot reformăm o dată la 10 ani așa un text, să introducem această încriptare de la un capăt la altul ca standard pentru uh, aceste comunicații. Mulțumesc așadar domnului Peterson și pentru contribuții. Dacă nu mai dorește nimeni să ia cuvântul în acest moment, aș uh, da cuvântul comisiei. domnule Ebol. Mulțumesc și îmi cer scuze că am întârziat. Biroul nostru e destul de departe. Am văzut textul de aviz, felicităm raportorul și am uh, văzut și observațiile făcute astăzi văzut amendamente similare și în alte comisii și suntem gata să lucrăm împreună cu uh, Comisia pentru a găsi o poziție comună a Parlamentului și a integra amendamentele dumneavoastră în textul propunerii. Președintele, mulțumim și Comisiei, mulțumesc pentru prezență. Știu că am început noi uh, mai devreme, deci nu trebuie să vă cereți scuze pentru întârziere. Și dau cuvântul domnului raportor. Mulțumesc. în ceea ce privește promovarea encriptării și de a o face oare chiar un standard, de a o transforma într-un standard, putem discuta. Ar merge cam departe. Trebuie să ne gândim la implicațiile unui astfel de sistem, dar am o poziție pozitivă. Haideți să discutăm și vedem ce putem face dar domnului Scripec e clar că putem să nu fim de acord dacă avem nevoie de o agenție nouă. Eu zic că avem nevoie. Dar uh, e corect să discutăm Eu aș zice că, date fiind materialele și ce avem pe masă în fața noastră astăzi, e justificată ideea unei noi agenții și aș dori să susțin această idee și în continuare. Cam atât din partea mea. Și după cum spuneam, nu ezitați să luați legătura cu mine sau cu secretariatul dacă există observații suplimentare. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc și aș dori să Anunț pe toată lumea că termenul limită pentru amendamente este data de 3 mai la 10 dimineața. Deci nu peste mult timp, așadar mă rog să fiți pregătiți. Și vă aduc aminte că într-o astfel de procedură de reformare, amendamentele trebuie însoțite de o justificare conform regulii 105. Și rog pe toată lumea să pregătească amendamentele cu atenție și să se asigure că acestea respectă regulile. În caz contrar, ele vor fi considerate inadmisibile. Acestea fiind spuse, mulțumesc încă o dată pentru prezență. Continuăm cu prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului. punctul de pe ordinea de zi era uh, informativ despre trilog. Au avut loc două dialoguri tripartite până acum, următorul va avea loc pe 10 mai. Iar coraportorul Lipe este doamna Sargentini, care ar dori să ne spună mai multe despre aceste lucruri, dar nu poate fi prezentă aici și voi citi eu declarația dânsei. Iată că a trecut un an de când au apărut documentele Panama și alte uh, elemente care au arătat cât de importantă e transparența în domeniul uh, <clears throat> spălării banilor și finanțării terorismului, tratarea fluxurilor uh, ilegale și împiedicarea criminalilor de a se ascunde în spatele unor construcții opace. E esențial nu doar pentru UE, ci și pentru state terțe, în special pentru state în curs de dezvoltare. Au existat două triloguri eh, pe acest dosar și, după cum spuneam, al treilea trilog e gândit, e prevăzut pentru mai și din negociere clar că e important să ajungem la un bun rezultat, să avem o poziție mai dură față de evaziune, spălare de bani, finanțarea terorismului. Am avut eh, o primă dezbatere orientativă unde am putut discuta diferitele aspecte, registrele care spun cine deține o companie sau un trust, cardurile prepătite și cooperarea. Și în calitate de coraportor insist că trebuie să existe un acces public la aceste uh, registre, aceste baze de date și să evităm crearea de portițe de scăpare care să poată fi folosite de către criminali. <clears throat> Sper că Consiliul poate fi de acord cu poziția Parlamentului într-una din următoarele runde de negocieri. Așa cum am mai spus, următoarea întâlnire e prevăzută pentru data de 10 mai. Nu știu dacă există observații, comisia nu. Nu, e doar un punct informativ. Sunteți așadar informați. Și atunci întrerupem ședința aici până la vot, care sunt prevăzute pentru 11.40. Aveți timp de o cafea. Just to repeat, meeting is suspended. Întâlnirea se suspendă până la 1140.

Okay. <clears throat> okay, dear colleagues. Dragi colegi. Vă rog să luați loc. We would like to start. Am dorit să Începem cu voturile. începem primul vot automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în Croația. Raportor Claude Moraes, pe care îl înlocuiesc eu, și haideți să trecem, deci, la vot. Până. Păi Votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Se adoptă. Mulțumesc foarte mult. Următorul vot, acordul dintre Uniunea Europeană și și regatul Norvegiei și nu al regatului unit al Marii Britanii, cum era să spună președintele și legatul Norvegiei privind normele suplimentare referitoare la instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize ca parte a Fondului pentru Securitate Internă pentru perioada 2014-2020. Adoptăm raportul. Haideți să votăm. Votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Și acesta este adoptat. Mulțumiri raportorului, domnul Cecovski. Următorul vot, cadrul multianual pentru Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru perioada 2018-2022. Angelica Mlinar este raportoare. Trecem direct la vot. Vot prin avis conform. Votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Se adoptă. Mulțumim foarte mult. Eu nu am cu mine cartela de vot. Vă rog să mă luați în calcul în plus. Mulțumesc. Vom menționa acest lucru în procesul verbal al ședinței. Trecem la următorul vot, standardele pentru primirea solicitanților de protecție internațională. Reformare. Raportoarea este Sofia Intveld. Trebuie să anunțăm o corecție tehnică. Prima frază a celui de-al doilea am, uh, alineat al amendamentului de compromis 21 continuă și, în orice caz, nu mai mult de 20. E vorba doar de o corectură tehnică, am convenit asupra ei uh, cu grupurile politice. Voi ruga acum raportoarea să intervină. Nu am prea multe de adăugat, așa încât vă invit să trecem direct la vot. Mulțumesc. Așa vom face. Amendamentul 52 și amendamentul 53, care sunt identice. Votul este deschis. A votat toată lumea? Dacă da, votul este închis. Se respinge. Compromisul 1A. Amendamentul, votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 1B. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 2. Deschidem votul. A votat toată lumea? Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 3. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 4. Votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 5. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 6. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 207. Doar partea a doua. Votul este deschis. A votat toată lumea? Da. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 7A și compromisul 7, eh, compromisul 7C. Votul este deschis pentru votul în bloc. A votat toată lumea? Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul Amendamentele 235-236 identice. Deschidem votul. Închidem votul. Se resping. Amendamentul 237. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. Compromisul 7P. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. Cu votul domnului Lunacek se adoptă de fapt. Comentarii din sală fără microfon. Repetăm votul pentru a verifica. Ținând cont și de votul domnului Lunacek. Votul este deschis. La 7B. Ați votat cu toții? Da. Votul este închis. Amendamentul este respins. Trebuie să votăm atunci Amendamentele următoare, 238 și 239, identice. Votul este deschis. Votul este închis. Se resping. Amendamentul 31. Votul este deschis. 31. A votat toată lumea? Votul este închis. Este respins. Compromisul 8. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 255. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Se respinge. Compromisul 9A. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 9B. Votul este deschis. Votul este închis. Este respins. Trebuie să votăm acum amendamentul 282. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. patru acum, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 285. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Compromisul 10. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 11A, 11C și 11E. Văd în bloc. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 11B. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 311. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 310. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 11D, votul este deschis. Votul este închis. trebuie să luăm în calcul un vot în plus de la PPE, un vot pozitiv. Nu, este un vot în plus de la PPE. Au votat prea multe persoane, îmi pare rău. Cei de la PPE trebuie să scoată o cartelă. Mulțumesc. Tot avem un vot prea cu prea multe, un vot în plus. Votul este închis oricum și este adoptat acest compromis 11D. Compromisul 12A și 12C, vot în bloc, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 12B. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă compromisul 13. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 357. Votul este deschis. Iarăși avem un vot, prea, un vot în plus de la PPE. Votul este închis. Se respinge. Compromisul 14. Votul este deschis. 14. Compromisul 14. Iarăși PP-ul votează, de la PP votează prea multe persoane. Avem un vot în plus. Acum e bine, votul este închis. Se adoptă. Compromisul 15, votul este deschis. Iarăși avem acea situație. O persoană în plus de la PPE. Nu știu ce se tot întâmplă. Gata, mulțumesc, votul este închis. Se adoptă. Compromisul 16A. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 16B. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 17A și 17D în bloc. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 427 și 428 identice. Deschidem votul. Votul este închis. Se resping. Amendamentul 429. Votul este închis. Deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 17B. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 17C. Deschidem votul. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 18. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 19. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă compromisul 20. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 21. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 22. Votul este deschis. Se adoptă. Compromisul 23. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 518. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. 519. Votul este deschis. Votul este închis. Respins 520. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. 521. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. Compromisul 24. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 25. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 26. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 54. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. 55. Amendamentul este deschis. Votul este închis. Este respins. Amendamentul 56. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. 27. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 60. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 61. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Compromisul 28. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 29. Urmează. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 30. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 31. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 32. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 33. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 34. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 35. Votul este deschis. Votul este închis se adoptă. Compromisul 36, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 37, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 38, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 39. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 97. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. 96. Votul este deschis. Votul este închis. Cu Ulrike Luna, ce se adoptă. Then we go to amendment 98. The vote is open. 98. Votul este deschis. The vote is closed. S-a închis votul și se respinge. Amendamentul 99 s-a deschis. The vote is closed. S-a închis. Se respinge. 100. 101. S-a deschis, s-a închis și se respinge. Compromisul 40 uh, pentru. S-a deschis votul. S-a închis. Și se adoptă. Compromisul 41. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 42. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 108 s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Compromisul 43 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 44 s-a deschis votul. Thank you. și se adoptă. Compromisul 45, Să deschid votul. S-a închis și se adoptă. Amendamentul 121 pentru. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 122 s-a deschis votul. S-a închis și se respinge. Amendamentul 123. Acum s-a deschis votul. S-a închis. Respins. 124 s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 125 s-a deschis votul. S-a închis și se respinge. Amendamentul 126. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 127 s-a... Nu, acesta e caduc. Compromisul 46. S-a deschis votul la el. și s-a închis. Se adoptă. Compromisul 47. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 48. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 49. S-a deschis votul. S-a închis și se adoptă. Amendamentul 135 s-a deschis votul. S-a închis și se respinge. Amendamentul 136, votul s-a deschis. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 137, s-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. 138. Să deschis votul. S-a închis și se adoptă. Trebuie acum să votăm avizul EMPL 31, amendamentul 31 s-a deschis. Și s-a închis. Se adoptă. Ample 33. S-a deschis votul. S-a închis. Și se adoptă. Ample 34. S-a deschis votul. Uh, s-a închis. Și se adoptă. 39 acum. S-a deschis. Și dacă a votat toată lumea, se închide votul acum și se adoptă. Acum trecem la considerentul Ample 2. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă și Ample 15 ca adăugare a începutului textului la dumping practices, practici de dumping, s-a votat, se deschide votul și s-a închis acum și se adoptă. Și acum trecem să votăm textul astfel modificat, s-a deschis votul. Și s-a închis. Se adoptă. Acum votăm decizia deschiderii negocierilor, mandatul și compunerea echipei de negociere. S-a deschis votul. Toată lumea a votat și s-a închis votul. Și se adoptă. Și felicitări! Felicitări raportorului! Was it that? Okay, we are done, colleagues. Thank Am terminat, dragi colegi, așa că vă mulțumim și uh, să aveți o după amiază plăcută.